instrument financiar care nu garantează adiționalitatea, care o să susțină parteneriatele public-private și care acum are elemente noi, cum ar fi finanțarea pentru industria armelor, cu care suntem uh, în complet dezacord. Vă mulțumesc, domnule Farias. în primul rând, Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, colegului uh, meu pentru uh, toată munca pe acest dosar, InvestEU. Și cred că ar trebui să ofere mai multă echitate, permițându-ne să uh, contopim mai multe instrumente, să aducem la oaltă mai multe instrumente care până acum erau separate. Investiția în Europa, în economia europeană, este insuficientă acum pentru a avea dezvoltarea necesară. BEI joacă un rol important, recunoaște munca bună întreprinsă de această organizație, are ani de experiență în acest domeniu. E, e important să existe finanțare suficientă pe prioritățile cheie. Pentru asta să existe și relații de complementaritate cu alte instrumente de finanțare din statele membre. State membre precum Portugalia ar avea mai multe oportunități de a accesa niște proiecte care până acum n-au fost finanțate de sectorul privat din cauza unor condiții nefavorabile. Trebuie să muncim din greu pentru a combate schimbarea climatică și trebuie să permitem creșterea albastră. Uh, să protejăm biodiversitatea. Asta va fi mereu partea programului. Are cuvântul doamna Vișnievska. Mm, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. InvestEU poate fi un motor important al investițiilor în regiuni care au nevoie de transformare economică. Și uh, investiții în uh, schimbările climatice vor fi incluse în acest program. E vorba de schimbări tehnologice și mai departe. Din nefericire, textul final de la comisiile de fond nu formulează corect și suficient aceste scopuri. Deci, întrebarea mea este se va putea investi din acest nou program în regiuni miniere unde transformarea energetică este pe cale să se producă. Schimbările climatice reprezintă. Politica de climă e o politică importantă a Uniunii Europene și acele state membre care folosesc uh, cărbune, de exemplu, în mixul lor energetic, ele au niște costuri enorme. Deci spun acest lucru evident ca cetățean polonez și sunt preocupată foarte mult de această chestiune. Mulțumesc, are cuvântul doamna Maletici. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc dumneavoastră și domnului Fernandez pentru munca sa excelentă și mulțumesc uh, și urez bun venit uh, domnului Katainen mulțumită succesului FC, acum putem discuta despre acest nou program Invest EU. EU. Pregătirea proiectelor este foarte importantă și am aflat că proiectele din statele membre sunt foarte importante uh, Uh, pentru stat, ca statele membre să poată să participa și de aceea trebuie să punem accentul pe asistență tehnică și să susținem micile state membre pentru a crește capacitățile administrative pentru ca ele să poată să participe la acest program. De asemenea, trebuie să permitem riscuri crescute să finanțăm mai uh, multe startup-uri inovatoare pentru că acest lucru va uh, susține economia. Vă mulțumesc. că Are cuvântul acum domnul Katainen în numele Comisiei și după aceea raportorilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Am urmărit cu plăcere această dezbatere plină de încurajări. o să reiau acum câteva comentarii, câteva întrebări și câteva idei. Mai întâi, țin să spun că fondul InvestEU este mult mai orientat, bine orientat politic decât EFSI. Asta nu înseamnă că proiectele sunt selectate politic, ba din potrivă. Ele sunt uh, selecționate în funcție de calitatea proiectelor și da, dacă se poate oferi sau se poate crea valoare adăugată. Dar trebuie să rezolvăm anumite probleme, cum ar fi să îmbunătățim digitalizarea, să rezolvăm schimbările climatice sau să sporim finanțarea pentru IMM-uri. Ele acum ne bucurându-se de finanțare suficientă în anumite state membre. Deci, de asta spun eu că totul este mult mai bine orientat politic, strategic. De asemenea, InvestEU nu obligă pe nimeni în niciun fel. Nimeni nu e obligat să folosească FC dacă nu dorește asta. Și în sens invers, poți primi finanțare FC dacă depui dosar pentru asta. Ideea FC este să existe un crowd-in uh, de bani uh, privați, să se atragă uh, investiții private pentru anumite investiții și astfel oferindu-se competitivitate, locuri de muncă aducând la oaltă 13 instrumente financiare existente, ar trebui să fie clar un lucru. InvestEU este de la cap la coadă un program mult mai ușor de folosit. Nu trebuie să cunoști uh, toate cele 13 fonduri diferite, reunite astfel, și să te întrebi sau să-ți dai seama ce ți se potrivește. Trebuie doar să știi că există un fond InvestEU care te poate ajuta cu diferite forme de finanțare pe anumite proiecte. Și dincolo de această combinație de fonduri, noi vom oferi 13 servicii diferite de consiliere. Deci, din perspectiva beneficiarului ultim, lucrurile se simplifică foarte tare. Un alt element inovator este că vom aloca 25% garanții în funcție de cererea altor uh, instituții financiare, altele decât BI. BI este un partener deosebit de valoros al Comisiei. Va rămâne așa și pe viitor. Dar vrem să încurajăm inovarea financiară. BI nu poate și poate nu vrea întotdeauna să investească în toate proiectele diferite. Ar putea să o facă însă altcineva. Băncile naționale de promovare, instituțiile financiare sau Banca Consiliului Europei. Cred că alocarea aceea de 25% către alții decât BI va oferi, deci, valoare adăugată. De asemenea, vreau să vă aduc aminte ce am obținut cu EFSI. Mergeți pe pagina de internet a EFSI, e ușor de găsit pe Google. Veți găsi acolo absolut toate proiectele care au fost semnate. Faceți click pe propria țară și găsiți o listă cu proiectele care au fost uh, semnate în țara dumneavoastră. EFSI însă n-a fost o soluție de tip panaceu, după cum nu este nici InvestEU. Nu avem cum să rezolvăm toate problemele probabile din lume, dar reprezintă un instrument de investiție extrem de important care poate contribui la modernizarea economiilor noastre, la crearea de locuri de muncă, la durabilizarea uh, întregului sistem și la bunăstare. Un ultim comentariu despre EFSI. Ceva mă bucură în mod special dacă mă uit la realizările EFSI. Mă uit, de exemplu, la țările care au beneficiat cel mai mult de pe urma EFSI. Dacă luăm uh, investițiile în funcție de uh, PIB, vedem că uh, utilizatorul numărul 1 a fost Grecia, apoi Estonia 3, Portugalia 4, Spania 5, Lituania 6, Letonia, Bulgaria 7, Finlanda 8, Polonia 9 și Italia 10. Deci, mare parte din finanțare s-a dus în direcția cea bună, mai ales în regiunile din acele țări care uh, s-au confruntat cu constrângeri financiare. Și dacă ne uităm la calitatea proiectelor, suntem impresionați. Lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult de când a început EFSI și sunt convins că InvestEU va oferi exact aceeași oportunitate pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, spune președinta. Și acum e rândul raportorilor pentru concluzii, mai întâi domnul Fernandez și apoi domnul Gualtieri. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor care au contribuit la această dezbatere. Am, uh, a fost foarte interesant, aș fost interesat să aud vocile sectorului privat uh, și ale investițiilor private, pentru că cine creează locuri de muncă? IMM-urile în special sunt sigur că sunteți de acord cu ideea că acest fond poate și ar trebui să fie folosit de autoritățile locale și regionale, pentru că evaluarea adăugată, un instrument suplimentar, va fi foarte important pentru stimularea investițiilor, mai ales în acele locuri unde uh, piața nu funcționează. Așadar, după părerea mea, este absolut de neînțeles pentru cei care vor mai multe locuri de muncă în economia noastră să fie împotriva instrumentelor care creează locuri de muncă și mai mult, acest instrument ajută și cu incluziunea socială. Uh, am uh, întărit uh, așa numita fereastră socială pentru investiții și pentru investiții în IMM-uri. Deci este important ca oamenii să nu fie, să înțeleagă foarte bine aceste lucruri dincolo de cele 700 de miliarde de euro pe care vrem să le mobilizăm, cu o garanție de aproximativ 40 de miliarde de euro, statele membre pot folosi InvestEU oferind o garanție adițională din fondurile structurale și această mm, proporție aparține statelor membre. Ele pot mobiliza investiții cu un rating AAA ca să depășească probleme serioase pe care le au, fără să-și facă griji că ar intra sub incidența regulilor prin ajutorul de stat. Așadar, statele membre pot folosi această parte a proiectului pentru a finanța acele proiecte pe care le consideră ele importante. Așadar, sper că va exista o majoritate zdrobitoare în favoarea celor care susțin investițiile, crearea de locuri de muncă și competitivitatea Uniunii Europene, ca să putem să ne îndeplinim promisiunile pe care le-am făcut de luptă cu schimbările climatice. Mulțumesc foarte mult, domnule Fernandez, și acum să mulțumim domnului Gualtieri pentru răbdare. Aveți cuvântul. Da, una discuțiune. Mulțumesc, domnule președinte. domnule președinte, a fost o discuție foarte bogată care reflectă consensul larg al acestui parlament. Fără îndoială, acest lucru s-a reflectat, a reflectat și ceea ce s-a întâmplat la comisiile con și Bugete, unde acest, această inițiativă a fost susținută suntem într-un proces de natură pozitivă. EFSI a fost un succes, domnilor și domnilor. Eh, însă nu a fost utilizat eh, potențialul său complet în ceea ce privește calitatea investițiilor și capacitatea de a eh, re- rezolva lacunele de pe piață. Avem nevoie de o îmbunătățire a sistemului de investiții publice și noi considerăm că s-a găsit un echilibru bun între orientarea politicilor, flexibilitatea și uh, tratarea riscurilor uh, din economie, ținând cont de asemenea și de resursele existente, CFM și elementele cantitative precum și cele calitative trebuie să fie exploatate uh, în cadrul CFM total. Grupul nostru va uh, respecta linia exprimată de către com- în diversele comisii unde acest raport a trecut cu majoritate și vom uh, da un semnal foarte pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și progresul uh, necesar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gualtieri și încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc mâine. Acum aș dori să îi urez bun venit doamnei comisar Malmström și mulțumesc domnule, domnului Katainen înainte de plecarea sa. Următoarea dezbatere este o dezbatere comună cu privire la punerea în aplicare a acordurilor comerciale și de asociere în America Latină. Vorbim despre două state, în primul rând Columbia și Peru. Acordurile de comerciale cu Columbia și Peru Domnul Santiago Fisas Aisela este raportor. Al doilea raport este raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al acordului de asociere cu America Centrală, unde raportorul este Reimer Böge. În primul rând, îi dăm cuvântul domnului Santiago Fisas Aisela. 5 minute. Vă mulțumesc foarte mult. Acest acord comercial semnat în 2013 de către Uniunea Europeană cu Columbia și Peru s-a uh, aplicat în ultimii 5 ani și după analizarea implementării sale și relațiile din cele trei părți, putem să spunem că a fost un acord avantajos pentru toată lumea. Acest acord depășește aspecte, aspectele strict comerciale impunând o relație bazată pe uh, norme, valori comune, standarde internaționale care au uh, influențat pozitiv dezvoltarea economică a părților. Este un instrument care ne permite să consolidăm asociații, asocierile strategice cu America Latină, care este de importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Acest acord comercial a contribuit la stabilitatea economică, la uh, modernizarea și diversificarea exporturilor uh, către și dintre Columbia și Peru. Este important ca aceste state să aibă un cadru de referință din afara Americii Latine și care să le permită să își diversifice exporturile. Acordul uh, Columbia și Peru și-au modernizat și diversificat exporturile, ceea ce a favorizat IMM-urile locale. De asemenea, pentru întreprinderile europene, uh, acest acord a presupus o mai bună un mai bun acces, nu doar prin reducerea taxelor și tarifelor, ci prin adoptarea unor standarde comune. IMM-urile însă trebuie să exploateze potențialul de plin pe care îl reprezintă acordurile comerciale de acest gen. S-a avansat în uh, căutarea uh, soluțiilor pentru barierele deja existente, în special domeniul sanitar și fitosanitar. Uh, mai exista și uh, um, o anumită acțiune din par- necesară din partea Columbiei și Perului, uh, în special verificarea sanitară sau a produselor din carne sau certificarea produselor spiritoase Uh, au existat dialoguri între uh, guvernele europene și uh, guvernul Columbiei și Perului. A trebuit să lucrăm pentru a garanta că normele internaționale din domeniul muncii și mediului se aplică în mod corect. Cu o foaie de parcurs, ă, acest acord a permis și o ă, monitorizare a temelor sociale și de mediu. Putem afirma că s-au înregistrat progrese pozitive din partea Columbiei și Perului, însă mai este drum de parcurs. Trebuie să insistăm asupra prevederilor din acord pentru uh, în special în ceea ce privește dreptul de uh, negociere colectivă, munca uh, informală, munca copiilor și temele de mediu. Felicit guvernul Columb columbian pentru acordul de uh, încetare a focului uh, semnat cu FARC. De asemenea, uh, pentru intrarea în OCDE în 30, 30 mai. Uh, deci, lucru care recunoaște reformele din acest stat. De asemenea, Peru trebuie să uh, continue cu reformele în programul stat cu OCDE. Aș dori să vă reamintesc că acest acord ar trebui să fie încheiat cu toate statele andine, Bolivia și Ecuador, care din motive politice nu au dorit să-l negocieze. Uh, Ecuador a dorit să se asocieze în 2015, uh, dându-și seama de beneficiile pentru economia sa și în Parlamentul a ratificat aderarea sa în decembrie 2017. Îndemnăm uh, statele prietene să continue să lucreze în sensul cel bun și să le asigurăm că beneficiază de susținerea uh, Uniunii Europene. Are cuvântul acum domnul Böge, raportor pentru al doilea raport. Președinte. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, raportul despre implementarea părții comerciale din acordul de asociere cu America Latină a fost adoptat uh, cu o majoritate confortabilă în Comisia pentru uh, Afaceri Comerciale. Aceste instrumente de liber schimb sunt importante nu doar în relațiile comerciale, în general reprezintă un element care poate contribui la stabilitate în această lume în schimbare. Și în acest raport există elemente pozitive, dar și elemente care ne dau de gândit, elemente critice. Doresc pe această cale să spun de la bun început că, într-adevăr, acest acord de asociere e constituit pe trei piloni și, din păcate, până astăzi, deși părțile vizate din America Centrală au uh, fost de acord în 2013 cu toatele cu acordul, până astăzi, după cum spuneam, doar trei state au uh, încă nu au ratificat, nu au ratificat pilonii respectivi și vedem asta din totdeauna. Um, asta subminează credibilitatea Uniunii Europene dacă încearcă cu partenerii de pe alte continente să facă așa ceva cu acorduri uh, de liber schimb. Și prin urmare, fac un apel. Ar trebui să uh, transmitem celor trei state membre care nu au ratificat acordul să ratifice pentru a se ajunge la uh, Uh, o politică comercială echilibrată, la cooperare și la dialog politic așa cum trebuie. Spun de asemenea că e vorba de un acord de la o regiune la alta. Primul de acest gen. Avem de-a face cu țări din America Centrală care au provocări specifice. Și ne uităm la statistici și ne dăm seama de asta. Există țări, de exemplu, unde volumul comercial din ultimii ani a crescut foarte mult. Există însă și țări unde lucrurile merg mai lent. Totodată, vedem că există și o oarecare vulnerabilitate. Dacă e, mă gândesc, de exemplu, la o țară unde volumul comercial a crescut foarte mult, Costa Rica, urmată de Panama și Guatemala, văd că au apărut uh, însă și uh, schimbări în lume care au afectat negativ relațiile comerciale cu Costa Rica. Trebuie să analizăm de aproape situația. De asemenea, mai constatăm un aspect care e valabil și pentru alte acorduri comerciale, că atât partenerii cât și Uniunea Europeană în continuare au probleme când discutăm uh, despre implementarea tarifelor uh, și a cifrelor negociate pentru schimbul comercial sau de utilizarea acestor marje. Se pune întrebarea dacă aceste relații comerciale uh, se axează strict pe niște produse primare uh, din America Centrală și ce exportă Uniunea Europeană într-acolo. Este iarăși un uh, capitol foarte important. În același context, trebuie subliniat încă un lucru. Sunt anumite um, aspecte tematice care trebuie în continuare dezvoltate. Ce se întâmplă, de exemplu, cu serviciile? Doamnă comisar, aici cu siguranță uh, mai este marjă de manevră și fac un apel către Uniunea Europeană și către toate statele din America Centrală să treacă la implementarea de plină și la ratificarea acordului de mediu. În plan internațional e vorba inclusiv de acordul de la Paris care trebuie respectat. În continuare uh, trebuie să recuperăm uh, uh, în ceea ce privește implementarea acordului OIM. Nu trebuie să lăsăm fruiele din mână. Și apoi un ultim mesaj, doamnă și domnul, ca să spunem lucrurilor pe nume. Austria, Belgia și Grecia sunt, iată, țările care ar trebui să ratifice acest acord uh, comercial și de asociere. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președinta. Dau acum cuvântul doamnei comisar Malmström. Trei minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a vă ura un an uh, fericit, un an nou fericit și să vă spun că sunt dornică să colaborăm strâns în uh, următoarele luni. Uh, mulțumesc foarte mult Parlamentului uh, European, uh, comisiilor celor două, doi raportori, domnul Santiago și domnul Zancioa, pentru uh, raportul uh, pe care l-au făcut în legătură cu implementarea pilonului comercial al acordului de asociere cu America Centrală și acordul comercial între UE și Peru, și, pe de-o parte și Peru și Colombia pe altă parte, contribuții valoroase pentru evaluarea acestor acorduri și a rezultatelor lor pe teren. Comisia uh, examinează și un studiu cuprinzător de evaluare a acestor două acorduri. Cum ați spus corect în rapoarte, implementarea a mers bine și a avut un impact pozitiv asupra comerțului bilateral, în ciuda impactului negativ uh, și a contextului economic nefavorabil. În același timp, avem nevoie să dăm mai multă atenție implementării uh, prevederilor legate de dezvoltarea sustenabilă în anumite țări central-americane Eh, mai ales e o problemă cu prevederile legate de eh, forța de muncă, condițiile de muncă. De asemenea, eh, au fost și progrese, crearea Consiliului Tripartit al Muncii în Guatemala, Comisia a oferit finanțare pentru evenimente legate de responsabilitatea socială a corporațiilor, pentru creșterea grupurilor locale și uh, direct uh, oficiului uh, Organizației Mondiale a Muncii. Uh, de asemenea, susținem implementarea eficientă a prevederilor legate de uh, dezvoltarea sustenabilă. Contactele cu Peru au fost extrem de intense. În iulie am trimis o scrisoare a Ministrului uh, Comerțului din Peru, în care ne-am exprimat îngrijorarea în legătură cu insuficiente măsuri pentru protejarea drepturilor muncitorilor, cu relaxarea standardelor de mediu pentru a promova comerțul și investițiile și insuficienta consultare a societății civile. Peru a avut un angajament foarte constructiv în aceste discuții și am uh, primit uh, rezultate pozitive. Uh, raportul privind acordul andean subliniază corect importanța consultării societății civile și aici s-au făcut progrese. Anul trecut, Columbia a creat un grup consultativ dedicat, intern și de, și de asemenea grupuri de discuție în legătură și mecanisme de discuție ale societății civile în legătură cu probleme de mediu. Trebuie să continuăm să dăm atenție sporită acestui domeniu și vom lua legătura cu țările acoperite de acord conform uh, planul, planului de acțiune din 15 puncte prin dezvoltarea sustenabilă prezentată anul trecut în februarie. Unele chestiuni sunt acoperite doar parțial în aceste acorduri sau nu sunt acoperite deloc prevederi legate de egalitatea de gen, anticorupție sau un capitol complet în legătură cu investițiile. Asta în special datorită naturii fiecărui acord care a ele a fost încheiate în 2010 după ani de negociere. Deci trebuie să vedem împreună cu partenerii noștri cum putem depăși aceste provocări în viitor. Și în fine, dați-mi voie să subliniez că vă împărtășim în totalitate opinia că în lumina situației politice complicate din America Centrală și din regiunea andină, este urgent și e foarte important și pentru credibilitatea noastră, cum ați spus corect, domnule Băgă, ca ambele acorduri să intre imediat în vigoare. Așadar, susținem cu putere apelul făcut de Parlamentul European către statele membre care nu au ratificat încă acest acord să o facă cât mai repede. Sunt nerăbdătoare să avem această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Are cuvântul acum domnul Franca un minut. Comisaria. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, felicit raportorii pentru munca lor. Eram în Comisia Afaceri Externe în momentul apro- aprobării acestui raport și uh, acest acord este extrem de important atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru un, aceste două state din Europa Centrală, din America Latină. După cum a spus domnul Fisas, trebuie să punem accentul pe avantajele din aceste acorduri și, bineînțeles, trebuie să ne îmbunătățim procedurile. Este de neconceput, doamna comisar, să fie încă trei state membre care nu au ratificat aceste acorduri. În cazul Columbiei, uh, pașii înainte au fost uh, uh, periclitați de situația groaznică din Venezuela. Trebuie să ne exprimăm uh, solidaritatea cu democrații care luptă în uh, Venezuela. O delegație a Parlamentului va uh, vizita Nicaragua pentru a vedea dacă situația din acest, din această, acest stat este compatibilă cu termenii acordului. Mulțumesc, doamnă comisar, și eu aș dori să uh, îi felicit pe cei doi raportori și să le mulțumesc pentru atitudinea constructivă care a permis să se ajungă la consens. Este important să semnăm acorduri, dar de asemenea să evaluăm uh, impactul lor aplicarea acordurilor cu Columbia și alte Peru și alte state din America Centrală. Valoarea lor este strategică. Ambele acorduri uh, sunt în apărarea uh, multilateralismului, integrării regionale, ca piloni fundamentale ale dezvoltării durabile. Acordul cu America Centrală este singurul cu, din zonă semnat de către Uniunea Europeană, semnat cu uh, Uh, Peru și Columbia, uh, urmate de Ecuador. Din punct de vedere economic, toate părțile au uh, beneficiat și s-a, au profitat de diversificarea economiilor lor. În ceea ce privește revendicările socialiste, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, în ambele acorduri s-au realizat angajamente pe termen lung Uh, pentru ca acest comerț să fie mai respectuos cu drepturile omului, drepturile sociale și de muncă. De asemenea, să nu uităm de uh, uh beneficiile care ar fi fost de negândit în absența acestui acord de asemenea, în uh, aceste state trebuie să se constituie uh, grupuri de consultare pentru a facilita participarea societății civile. Însă atunci când uh, vedem imigranții care își caută o viață mai bună, atunci când denunțăm încălcarea drepturilor omului din Nicaragua, sau uh, când salutăm acordul din Columbia cu FARC, trebuie să uh, fim foarte conștienți de uh, ceea ce menționează acordul nostru și de, din acel motiv, din partea grupului socialiștilor, vreau mai multe eforturi pentru executarea pe deplină acestui, acestor acorduri, inclusiv un a, capitol pentru IMM-uri, luptă împotriva corupției, fraudei și evaziunii fiscale, uh, pentru comerțul corect și un mecanism bazat pe sancțiuni dacă uh, clauzele de dezvoltare durabilă nu sunt uh, respectate și, după cum am mai spus, aplicarea acordului de la Paris. Uniunea Europeană și America Latină împărtășesc principii și valori și au uh, multe de uh, contribuit. Uh, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult. Eh, are cuvântul domnul Hirsch. Doamna Hirsch, mulțumesc. Doamnă comisar, dragi colegi, e important să avem o politică de liber schimb bazată pe valori. Este cu siguranță aceasta una dintre cele mai importante povești de succes, succes în Uniunea Europeană și devine o competență cheie cu semnătură liberală. Cu Japonia, de exemplu, avem probabil cel mai modern acord de liber schimb. Sunt promovate IMM-urile, se spune da digitalizării, sunt capitole importante în ceea ce privește durabilitatea, cheltuielile publice. Așa ne imaginăm noi o politică modernă comercială. Acordul comercial cu Columbia și cu Peru se află acum într-o etapă importantă de implementare. Avem valori importante, standarde pentru drepturile lucrătorilor și drepturile omului, dezvoltare durabilă, mai ales în, în lumina dezvoltării IMM-urilor. Este important să, ca aceste acorduri să ofere șanse țărilor partenere. Pentru Europa, miza este foarte mare, căci uh, și în America Latină China are o atitudine extrem de agresivă și uh, își marchează teritoriul. Uh, dar să nu uităm că ea nu acționează la fel ca noi, pe baza valorilor. Mai ales cu Columbia, acordul trebuie să meargă mână în mână cu procesul de pace, care, din păcate, trenează la ora actuală. Să susținem activ acest proces de pace. O, o țară precum Columbia activă reprezintă o ancoră în regiune. Dar mai sunt și alte micuțe piețe care nu trebuie trecute cu vederea. Acordul de asociere funcționează în ceea ce relațiile comerciale, dar nu întotdeauna. Uh, și vedem cum nu sunt utilizate toate mijloacele, cum uh, produsele și serviciile europene în continuare nu uh, au acces satisfăcător uh, pe piețele uh, din America Centrală, dar mizăm pe o cooperare constructivă și pe îmbunătățiri pe viitor. Europa trebuie să fie iarăși un continent al șanselor cu relații comerciale puternice, globale. Acestea reprezintă o bună piatră de temelie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, un minut și jumătate, dau cuvântul în numele grupi, grupului Verzilor, doamnei Hautala. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. E un pic uh, nepotrivit să discutăm într-o dezbatere comună țări atât de diferite cum sunt Columbia, Peru și America Centrală și aș fi vrut să păstrați tradiția și anume să fi făcut rapoarte individuale de implementare de la fiecare țară în parte, ca să le putem discuta în profunzime. Dar aș vrea să-i uh, mulțumesc uh, domnule Böge pentru acest raport foarte echilibrat uh, privind America Centrală. Vedem lucruri foarte și idei foarte importante acolo, de exemplu menționarea zonelor specială de producție și faptul că referințele comerciale n-ar trebui folosite acolo, dar dați-mi voie să-mi exprim preocuparea extrem de puternică față de evoluție din Guatemala și anume expulzarea Comisiei Internaționale a Națiunilor Unite împotriva impunității. Uh, este o deteriorare foarte gravă a climatului de afaceri și politic din acea țară și cred că trebuie să fim uh, mult mai uh, duri față de astfel de evoluții și astfel de întâmplări. Începește Columbia și Peru. Începește Columbia. Cred că trebuie să activăm clauza, clauza drepturilor omului, pentru că sunt atâtea asasinate de activiști ai drepturilor omului. Și, domnul comisar, aș vrea să aflu de la noastră în legătură cu plângerea sindicatelor peruviene privind, uh, privind uh, presupusa reducerea standardelor de mediu și sociale și asta presupunându-se că e datorat acordurilor comerciale. Deci cum uh, urmărește Comisia această plângere interesantă din partea sindicatelor peruviene? Elnézést kérek. Bocsásson meg. Most pedig szólítom. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Continuăm. Urmează domnul Scholz. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, anul 2019 a, au trecut, de fapt, două săptămâni din 2019 și deja șase activiști pentru drepturile omului din Columbia au fost asasinați. Este un bilanț oribil. La fel, vedem cum continuă bilanțul uh, crunt din anul 2018. De ce Comisia nu ține cont de aceste lucruri în relația cu Columbia și cu Peru. Represiunea, uh, asasinatele nu țin de valorile noastre. O politică comercială se bazează pe declarații clare în acest uh, sens. Până când nu se corectează și îmbunătățește situația drepturilor omului, lucrurile nu trebuie să continue. Din punct de vedere economic, Uh, acest acord nu a adus uh, mare lucru cetățenilor obișnuiți columbieni și grupul de consiliere ar trebui să aibă o mai mare marjă de manevră. Dacă noi nu facem nimic, atunci violențele vor spori. Încălcarea drepturilor omului de asemenea. Mediul va fi distrus, nu doar în Columbia, ci uh, pretutindeni în America Centrală. Și spun foarte clar, a fost ales domnul uh, Bolsonaro și ca președinte și știm care este reglementarea dorită de acesta, cu siguranță uh, nu vor, nu vor fi respectate obiectivele de mediu. Uh, și lucrurile vor fi problematice nu doar în regiune, ci și uh, în relațiile cu lumea. Este un om care nu respectă drepturile omului, are o atitudine absolut oribilă față de acestea. Cu acesta nu putem să avem relații. Deci, cred că a sosit momentul să fie transmis un semnal foarte ferm din partea Europei. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Îi rog pe colegi să respecte timpul de vorbire alocat. Un minut. Are cuvântul acum domnul Jame. Doamnă președinte, stimați colegi, este un nou ingredient care se adaugă la cocktailul exploziv al acordului Mercosur consecințe grave pentru resursele noastre maritime, pentru zahăr, pentru sănătatea consumatorului în general. Columbia, știți cu toții, este uh, un, stat, un stat care nu respectă normele sanitare, de mediu, nici drepturile omului, ale femeilor, nici dreptul muncii. Sindicaliștii sunt asasinați, cartelurile drogului, drogului prosperă în continuare aproape uh, există o muncă a copiilor fără niciun fel de protecție socială. Este vorba de sclavie. Uh, prin aceste acorduri uh, distrugeți sănătatea concetățenilor noștri. Aceste negocieri sunt în profitul multinaționalelor și împotriva cetățenilor. Doamna Andrichiene are cuvântul în numele PP. Mulțumesc. Peru este una dintre țările care se dezvoltă cel mai rapid în regiune, iar Columbia este a treia economie a Americii Latine. De aceea, acordului UE cu aceste țări, este, implementarea acordului este vitală. Susținem uh, total acordul de pace și în acest context uh, Trebuie să folosim acordul comercial pentru a facilita aplicarea acordului de pace. Ambele țări au fost uh, afectate de criza umanitară din Venezuela și au primit amândouă multe mulți migranți, trebuie apreciat acest lucru. Pe altă parte, accesul Ecuadorului la acord e un pas pozitiv, în timp ce el, acordul rămâne deschis altor țări din regiune. Aici vreau să mulțumesc colegului Santiago Fizes pentru un raport cuprinzător care acoperă zonele unde avem nevoie de progrese suplimentare. De asemenea, el oferă o listă de domenii care trebuie incluse în acord, de exemplu, lupta împotriva corupției, spălării de bani și evaziunii fiscale. Acest lucru se poate face prin clauza de revizuire. Haideți să folosim această oportunitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Gras van der Heinz? Un minut. doamnă comisar dragi colegi implementarea capitolului de durabilitate în acordul cu columbia și peru din păcate nu funcționează la parametrii optimi. din nou și din nou se ajunge la încălcarea drepturilor sindicatelor și a activiștilor pentru drepturile omului. deja de la începutul anului sunt șase victime. e nevoie de acțiune. După încheierea acordului de comerciale, e sarcina noastră să veghem la implementare, mai ales în uh, domeniul capitolului de durabilitate. Nu se poate să încheiem acorduri, să fim uh, mândri de faptul că avem o foaie de parcurs în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, pentru ca după aceea să nu ne mai ocupăm de acțiunile adiționale. Este foarte important ca astăzi să discutăm despre implementarea acordului și să spunem lucrurilor pe nume. În încheiere, subliniez încă o dată că, fără sancțiuni în caz de încălcare a drepturilor omului, drepturi sociale sau standarde de mediu, regulile în vigoare nu, se, nu vor fi implementate corect. Prin urmare, este neapărat să avem uh, posibilități de sancționare uh, la capitolul de durabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, și mulțumesc că ați respectat timpul de vorbire. Urmează acum doamna Lola Sanchez. Presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. În timp ce discutăm despre cum să utilizăm uh, preferințele tarifare, situația drepturilor om, omului în America Centrală este groaznică, în special Nicaragua, Guatemala și Honduras. Expuls, expulsarea Com- Comisiei Internaționale împotriva impunității din Guatemala este o, o lovitură grea pentru justiție și uh, o, un beneficiu pentru organizațiile care beneficiază de pe urma corupției și impunității. Unele dintre ele sunt întreprinderi europene sau filiale ale acestora. Este regretabil că cei trei piloni, că din cei trei piloni ai acordului doar cel comercial este operativ și ne arată modelul Uniunii Europene, neoliberal. Avem nevoie de un comerț care să pună persoanele și planeta în centru și să avem clauze de drepturile omului obligatorii. Acest uh, raport trebuie să fie foarte clar și să nu se treacă cu vederea situația groaznică din America Centrală în ceea ce privește drepturile omului, drepturile uh, democratice și dreptul de proprietate. Domnul Colombier, din partea ANF. Doamnă comisar, încă o dată ne prezentați la nu știu câte la acord comercial între Uniunea Europeană și o țară terță. Uh, aceste, uh, situația e extrem de negativă aici, un deficit uh, comercial în favoarea Uniunii Europene enorme, niște cifre complet deficiente, o lipsă totală de protecție a produselor cu indicație geografică europeană. Și dacă ar avea mai multă amploare ca, acord, ca acordul de la de, cu Mercosur, ar însemna că Piața sud-americană este integrată foarte bine în piața Americii de Nord cu semințe transgenice Bayer Monsanto, cu carne injectată cu hormoni și somon transgenic care trece fără nicio problemă prin canalul Panama. Încă o dată trebuie spus nu un astfel de acord în numele agriculturii noastre, a securității noastre alimentare și a intereselor noastre comerciale. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mato. Un minut. Mulțumesc. Aceste acorduri funcționează atunci când consolidează integrarea regională în statele central, central-americane, uh, susținând uh, evoluția durabilă a acestor regiune, regiuni. Uh, au fost avantajoase, însă, dat fiindcă sectorul agricol plătește facturile acestor acorduri, Uh, produse din regiunile periferice, cum ar fi bananele sau roșiile, au fost uh, afectate. Avem nevoie de un mecanism de stabilizare care trebuie să fie extins. Însă, realitatea este că până acum nu a fost uh, activat niciodată. Un exemplu, în septembrie 2018, Nicaragua și Guatemala au uh, depășit pragurile cu 3, peste și acest lucru s-a întâmplat în repetate rânduri în ultimii patru ani, fără niciun fel de reacții, cu toate că acest lucru a, i-a afectat profund pe producătorii europeni de banane. Sperăm ca aceste acorduri să fie însoțite de uh, măsuri adecvate în uh, continuare. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Jauregui Atondo. Vă mulțumesc. America Latină este un partener fundamental pentru Uniunea Europeană. Este un partener politic și comercial. Aceste acorduri facilitează relațiile dintre noi. Uh, mulțumesc raportorilor care au avut inteligența de a propune o reflexie în legătură cu acestea. Uh, însă, acordul cu Columbia trebuie să fie legat de acordul de pace. Europa trebuie să pună presiune asupra guvernului colombian pentru a uh, fa- face față unui, uh, unui val de violențe împotriva uh, apărătorilor drepturilor omului, care nu este compatibil cu termenii acordului. Deci trebuie să se găsească o legătură între aceste fapte și America Centrală, după cum s-a spus, Nicaragua, Honduras și Guatemala avem uh, câteva state sărace cu, pro- cu probleme fundamentale și care trebuie să fie ajutate. Aceste state uh, au nevoie ca acordurile să fie instrumente care să le ajute către democrație. Vă mulțumesc. care cuvântul domnul Iaroslav Valesa. Latin America and European Union uh, have a great potential. America Latină și Uniunea Europeană au un mare potențial de cooperare pe o serie întreagă de provocări comune, în special în, în domeniul comercial. Și de aceea trebuie întărite relațiile printr-un dialog uh, extins privind uh, incluziunea socială, relațiile economice și comerciale. După cum vedem, uh, comerțul european cu regiunea s-a dublat în ultima decadă. Avem acorduri preferențiale de comerciale preferențiale cu 26 din cele 33 de țări din comunitatea Uh, statelor latinoamericane și caraibene Mercosur, inclusiv acordul de liber schimb cu Columbia și Peru. Acestea uh, prevăd liberalizarea progresivă și comună prin zone de liber comerț uh, cuprinzătoare. Nu putem sublinia suficient de mult importanța strategică a acestor acorduri care trece de simplu comerț și oferă o fundație pentru relații mai puternice și un angajament pe termen lung pentru drepturile omului, drepturile popoarelor indigene, ale fermierilor și, evident, pentru protecția mediului. Asta, uh, la rândul său, aceste lucruri, la rândul lor, atrag investiții în aceste țări și ajută uh, întreprinderile locale să-și dezvolte, să se dezvolte și să-și dezvolte puterea de a concura la nivel internațional. De asemenea, este o oportunitate pentru liderii europeni uh, să stimuleze creșterea economică și a aduce beneficii geopolitice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Van den Kendelare, doamnă comisar, ca membru al Comisiei Agri și ca belgian sunt foarte bucuros să mai pot vorbi la sfârșitul acestei dezbateri. E clar, sunt pentru relații de liber schimb comerciale, vreau să dezvoltăm relațiile cu partenerii din America Centrală și cred că exact asta face Comisia acum. Dincolo de asta, mă aștept să văd aceleași ambiții și din partea partenerilor noștri. E mare surpriza în Belgia să vedem cum uh, în Columbia s-au dat măsuri antidumping împotriva cartofilor prăjiți, uh, cartofilor congelați dați, destinați uh, prăjitului. Deci uh, a sosit momentul uh, să acționăm. De fapt, Puteți să râdeți că încă o dată un belgean vorbește despre cartofi prăjiți, dar este vorba de principii aici. Metoda este una care ne dă de gândit și este destructivă pentru cei din domeniul nostru care trebuie să-și ajusteze procesul de producție. Și apoi, este un dosar în care Europa trebuie să arate că luptă pentru oamenii săi, nu doar pentru cei mari, ci și pentru cei mici. Fiecare dosar vine cu așa ceva. Fiecare dosar care vizează uh, ferme mici care sunt afectate în mod negativ uh, merită atenția noastră. Și uh, a sosit momentul să acționăm. Este un uh, caz care trebuie înaintat inclusiv la OMC. Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum mai departe. Avem intervențiile spontane, catch the eye. Dar nu avem foarte mult timp la dispoziție. Șase colegi au manifestat interesul și toți vor primi posibilitatea de a vorbi, dar să respecte timpul alocat. Milan Mon. Eu întotdeauna am insistat asupra importanței între relațiilor între Uniunea Europeană și America Latină. Suntem aliați natural și trebuie să consolidăm relațiile noastre. Trebuie să apărăm avantajele acestor acorduri comerciale uh, eficiente și avantajoase aceste acorduri contribuie la creșterea economică și la diversificarea exploatațiilor. În ceea ce privește statele europene, trebuie să exportăm. Populația noastră nu crește, nici consumul intern nu crește și de aceea, din motive de consolidare fiscală, avem nevoie să uh, creăm uh, și locuri de muncă salut concluziile uh, acestui, în legătură cu aceste acorduri. Doamna Malmström este conștientă de faptul că suntem în fața unei oportunități istorice pe care nu trebuie să o pierdem. Domnul Lopez Aguilar are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnul președinte, doamna comisar Malmström Eh, ca socialist european, eh, susțin acorduri cu America Centrală împotriva corupției pentru egalitatea de gen. Ca socialist spaniol, eh, susțin fără rezerve ca America Centrală să fie parteneria, partener al Uniunii. Însă, ca socialist din insulele Canare, îmi manifest îngrijorarea în legătură cu impactul asupra sectoarelor sensibile, pentru că leg acest acord de uh, Uh, clauzele de salvgardare pentru uh, aceste uh, um, regiuni ultraperiferice. Cred că nu. Um, uh, uh, Cred că uh, doare pentru Uniunea Europeană diferența între ceea ce promite Uniunea Europeană și ceea ce face. Dacă se promit compensări, uh, trebuie să, ca acestea să se realizeze și să devină realitate. Domnul Maria are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ce discutăm aici uh, sunt acorduri comerciale între Uniunea Europeană și țări din America Latină și, de asemenea, și acorduri de asociare. Acord, aso, acordul de asociere. Dar, evident că aceste țări trebuie să îndeplinească anumite condiții, anumite prevederi, trebuie să protejeze mediul, uh, trebuie să să asigure că drepturile omului sunt protejate de asemenea și standardele uh, în domeniul uh, angajării, standardele de muncă, pentru că altfel uh, avem dumping social. Și sunt lucruri pe care trebuie să le examinăm cu mare seriozitate. Mai mult, Uniunea Europeană trebuie să insist, insiste ca protecția populațiilor indigene să continue, să nu li se confiște Uh, în continuare terenurile și companiile multinaționale să fie controlate, să nu facă tot ce vor ele și trebuie transmis un mesaj începește egalitatea de gen. Este absolut clar din diversele uh, poziții adoptate că există reverberații negative și pentru economiile europene și asta trebuie și ele luate în considerare ca să putem implementa eficient aceste acorduri. doamnă președinte. Într-un uh, raport de acest gen, o dezbatere care se referă la aceste părți ale lumii, este ceea ce este serios, ar fi serios, ar fi să dezbatem fiecare stat, fiecare uh, zonă teritorială și nu o dezbatere comună, limitată, ceea ce este mai, mai puțin decât merită această parte a lumii. Și de asemenea, nici nu mi se pare serios ca Comisia Europeană să uh, monitorizeze uh, acordurile comerciale după uh, implementarea lor, ci și înainte. Mă refer la raportul mm, despre Peru și Columbia din 2013, care a prezentat o o poziție fermă a societății europene și o, din opoziția unei mare părți a societății civile din aceste state. Mai avem și situația statului Panama, care a fost uh, uitat în uh, acest uh, raport în legătură cu um, Europa, cu America Centrală. A fost implicată în scandalul Panama Papers, spălarea de bani. Ne place foarte mult să mâncăm banane din Honduras și cafea din Columbia. Însă uh, nu vorbim despre uh, spălarea de bani din Panama. Vă mulțumesc. care cuvântul acum doamna Julie Ward. Um, thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Nu putem avea o dezbatere despre acorduri comerciale fără să discutăm și situația foarte îngrijorătoare din Nicaragua unde atacurile împotriva presei independente și împotriva vocilor critice din societatea civilă devin din ce în ce mai intense cu amenințări și uh, violențe împotriva jurnaliștilor și ONG-urilor în special. Libertatea presei este unul dintre punctele cheie ale democrației și Uniunea trebuie să-și folosească influența politică pentru a se asigura că partenerii respectă obligațiile internaționale legate de drepturile omului. Comisia continuă să prezinte politicile comerciale ca pe una dintre cele mai bune modalități de a promova drepturile omului la nivel internațional. Dar rezultatele nu se văd. Uniunea Europeană trebuie să înceteze să-și prioritizeze investițiile în fața preocupărilor legate de drepturile omului și să creeze reguli obligatorii care obligă companiile să respecte drepturile omului. Este un lucru urgent. Noi, în acest Parlament, am votat pentru acest lucru în octombrie, așadar, haideți să ne ridicăm la înălțimea momentului. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să urez bun venit tuturor acelora care au intrat acum în sală. Până din aori mă uitam la televizor și, într-adevăr, Parlamentul Britanic a respins acordul între Uniunea Europeană și Marea Britanie în ceea ce privește Brexitul. Așadar, discuțiile vor continua, mai ales în ceea ce privește negocierile cu guvernul. Vreau să vă comunic acest lucru pentru că nu știu dacă ați urmărit știrile. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Malmström. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu discutăm astăzi despre acordul cu Mercosur. Nu există deocamdată un acord, însă mă voi întoarce cu mare plăcere, odată ce vom avea un acord aici în plen, să-l discutăm. Dar discutăm despre aceste două acorduri și, bineînțeles, uh, Parlamentul este cel care stabilește organizarea dezbaterilor. Cu un acord regional e greu să discutăm cu fiecare țară în sine, însă Comisia a lansat pregătiri pentru a face evaluări de pline a acestor două acorduri și vom lua fiecare țară sub lupă. Putem spune că, în linii mari, aceste acorduri uh, s-au ridicat la înălțimea așteptărilor, dar mai e încă mult de făcut. Și după cum au spus pe bună dreptate cei doi raportori, trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare. Trebuie să mai lucrăm la IMM-uri, după cum ați scos în evidență. Am făcut eforturi considerabile pentru a acorda atenție deosebită uh, statelor, uh, IMM-urilor din aceste țări. Am uh, prezentat informații aferente pe pagina noastră de internet, bazate date cu informații actualizate privind cotele tarifare, statistici de piață și așa mai departe. Încercăm uh, de asemenea să creăm punți de legătură între companiile noastre și cele din America Latină. Aceste acorduri sunt bune, sunt însă destul de vechi, au fost încheiate în 2010, aproape cu 10 ani în urmă. Astăzi, din ISAR cere să introducem alte dispoziții diferite în aceste acorduri și vom discuta cu partenerii noștri despre cum putem face tot acesta pe viitor. Există, într-adevăr, probleme când vine vorba de drepturile omului în aceste țări și recunosc că Nicaragua pune probleme considerabile. Dincolo de aceste acorduri, există instrumente diferite care să ne permită să facem față problemelor. De altfel, cred că săptămâna viitoare vom discuta despre Nicaragua și probabil uh, Comisia va veni și cu o declarație uh, în această privință. Purtăm uh, un dialog referitor la drepturile omului în mod frecvent, interacționăm cu aceste state în materie, trebuie să recunoaștem că s-a înregistrat și progres. De pildă, în ce privește Perul, mai ales referitor la drepturile în câmpul muncii de care vorbea doamna Hautala mai devreme, care nu mai